S-a terminat pauza, doamnelor și domnilor. Ne reluăm lucrările. Suntem din nou difuzați în direct pe internet, ceea ce înseamnă că întreaga lume este cu ochii și cu urechile deschise ca să ne urmărească lucrările. Salut prezența Consiliului la reuniunea noastră și știți că azi dimineață Ședința noastră este deosebit de importantă pentru că trebuie să adoptăm amendamentele din a doua lectură. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți atât de numeroși. Ar fi putut să fim și mai mulți în sală, dar cred că după ce toată lumea își va fi terminat micul dejun, sala se va mai umple. Vă cer să fiți foarte atenți. Am să vă explic cu ce documente o să lucrăm și vă mai rog să vă pregătiți psihologic să votați fără să înțelegeți ce votați. Suntem într-un sistem democratic, transparent. Însă, complexitatea care nu ține de problemele bugetare. Aceste probleme practic nu există. Luăm bani dintr-un loc și îl dăm în alt loc. Până la urmă despre asta e vorba. Dar avem o întreagă mașinărie deosebit de complicată. Și asta cu atât mai mult cu cât există sute de linii bugetare și pentru a putea obține majoritatea calificată în plenară, și pentru a avea un consens cât mai larg, deci în aceste scopuri trebuie să ne asigurăm că fiecare grup politic uh, obține uh, acele lucruri la care ține cel mai mult. Deci, cum spuneam, trebuie să fim atenți pentru că aceste ajustări politice de ultim moment, care au avut loc ieri la reuniunea coordonatorilor să fie coerente și compatibile cu acordul de conciliere pe care l-am făcut cu Consiliul. Deci, felul în care lucrurile sunt prezentate este oarecum opac, oricum, trebuie să mulțumesc secretariatului și coordonatorilor și colaboratorilor noștri din toate grupurile politice, dar am lucrat astfel încât toată lumea să dea dovadă de bună credință. Și dacă cumva apare o greșeală, aceasta va fi de ordin tehnic. Tocmai am uh, rezolvat una cu Consiliul, erau unele mici dezacorduri, dar de fapt ne-am dat seama că nu era vorba despre niște dezacorduri politice la calculatorul Consiliului uh, nu aveam același rezultat ca la al nostru, ca să spun așa, la Consiliul 2 și cu 2 făceau 5, la noi 2 și cu 2 făceau 4 și am ales uh, în care, ordinator, în care calculator, mă scuzați, avem încredere. Deci, acum, cu ce documente vom lucra? E vorba despre cele care v-au fost împărțite ieri, sper că le aveți la dumneavoastră, sper că ați dormit uh, cu capul pe ele, le-ați adus azi dimineață. ce deci este vorba despre acest document spus numărul 9. Documentul numărul 9 este votul în a doua lectură a Consiliului. Azi dimineața acest document nu ne servește la nimic. Deci puteți să-l aruncați la coș. Dar uh, asta nu ne însemnând că dați dovadă de lipsă de respect față de Consiliu. Nu să votăm pe acest document, cum spuneam, îl luăm în considerare. Nu o să mai vedeți niciodată acest document. spuneți i la revedere. Este a doua lectură a Consiliului. Face parte din arhive acum, cu titlu de referință. Nu mai vorbim despre asta. Apoi, un alt document, mult mai important, asupra căruia va trebui să votăm, și anume numărul 10. Tabelul se prezintă astfel, deci sub formă rectangulară. Și aveți anexe, trei anexe. Anexa 1, 2 și 3 la documentul numărul 10, care iarăși sunt pe, uh, aici sunt pe verticală, pe când tabelul numărul 10 propriu-zis este pe uh, orizontală. Și în aceste anexe aveți amendamentele la documentul numărul 10. Am avea uh, probabil nevoie de aceste anexe. Deci, acest document, numărul 10, este o reeditare a tuturor amendamentelor noastre din prima lectură și vom avea nevoie de acest document. Deoarece majoritatea amendamentelor sunt reluate în a doua lectură. Nu toate. Repet, documentul numărul 10, tabelul și anexele. Apoi, cel mai important dintre documente, cel care conține amendamentele din a doua lectură, care se numește tot 10, 10 liniuță RAP de la raportor. Cu o altă anexă. Deci documentul 10 liniuță RAP și apoi detaliul amendamentelor cu comentariile de rigoare. Și în sfârșit, această foaie, care este un alt tabel, una singură, datată de pe 1 decembrie la orele 20 și 15. E vorba despre ultimele modificări făcute la documentele 10 și 10 liniuță RAP. Deci, este rezultatul discuțiilor uh, și înțelegerii politicele care am ajuns aseară împreună cu coordonatorii. Deci, vom începe prin examinarea amendamentelor orale. Din punct de vedere juridic, e vorba despre amendamente orale ale raportorului la documentele 10 și 10 liniuță RAP. Deci vă propun să începem cu această pagină amendamentele orale ale raportorului și apoi să putem să votăm mai ușor, în bloc, cu câteva excepții unde grupurile au cerut voturi separate. A înțeles toată lumea despre ce documente este vorba? Are toată lumea aceste documente în față? și înțelege exact despre ce este vorba? Bine, atunci putem să votăm fără să ne mai punem întrebări și fără să mai adăugăm altceva decât ce are de spus raportorul. Putem să votăm cu ochii închiși, ca să spun așa. Acum dau cuvântul raportorului, domnul Surian. Mr. Chairman, maybe once... Mulțumesc, domnule raportor. Poate că atunci când am fost observator la Parlamentul European, am întrebat pe un domn, am întrebat pe cineva unde era o anumită sală și respectiva persoană mi-a răspuns, nu mă întreba pe mine că eu nu sunt aici decât de 10 ani de zile. E clar că am făcut acest raport cu obiectivul de a avea, obține un consens cât mai larg. S-au făcut câteva modificări după ce au fost depuse ultimele amendamente și trebuie să fac câteva clarificări. Primul cu privire la linia 040303 01. Aici am avut o înțelegere în ce privește capitolul 1A. Domnule raportor, spune președintele. Atrag atenția că trebuie să urmăriți tabelul de pe acea pagină unică. E vorba despre prima linie care este subliniată cu gri. Deci, modificările despre care a vorbit raportorul, e vorba despre cele care au fost făcute după reuniunea coordonatorilor, deci e vorba despre cele care sunt subliniate cu gri. Deci, e vorba despre linia bugetară 040304 și mesajul este că aici trebuie să mărim creditele de um, angajamente cu 700. Apoi, domnul Godmanis, mă scuzați. Deci, ca să înțeleg eu foarte bine despre ce e vorba. Deci, e vorba despre documentul 10, a doua lectură. Aici văd că se vorbește despre plus un milion. E, și acum îmi spuneți că e vorba de 700. Da, mulțumesc. Acum am înțeles despre ce e vorba. Yeah. So if you check the draft amendment, dacă verificați proiectul de am amendament la această linie bugetară, angajamentele priveau cealaltă linie, dar ca să avem o, o sumă rezonabilă pentru plăți, trebuie să mărim angajamentele. Acest lucru corespunde în documentul 10, la pagina 9, programul EURES, unde, așa cum a spus raportorul, vrem să votăm credite de plăți mai mari decât ce a votat Consiliul. ceea ce corespunde la 19 milioane 100 de mii de euro pentru angajamente și 16 milioane pentru plăți, pe când Consiliul se mulțumea de 15 milioane 300 de mii pentru plăți. Deci, trebuie să menținem acest amendament și nu să-l retragem. Următoarea clarificare este pentru instrumentul de protecție civilă. Aici nu există implicații de ordin financiar, dar pentru a avea observația ca în prima lectură, ar trebui să menținem. Apoi, la 14.0303, rubrica 4, în ce privește domeniul taxelor și uh, al vămilor, aici nu trebuie să fie retras, ci din potrivă menținut amendamentul. Apoi, la 15.02.31, e vorba despre o ajustare de ordin tehnic. Este rezonabil să acceptăm acest lucru, deși este vorba despre un pilot proiect unde sunt sprijiniți studenții. Și în versiunea engleză exista termenul personal, ceea ce ar fi putut să însemne că, că banii vor fi alocați personalului din aceste instituții, dar de fapt nu este adevărat. Ei, banii erau destinați studenților, deci de aceea trebuia să se facă această modificare de ordin tehnic. Și apoi am am primit scrisoare de la președintele Comisiei Cultură că ei se mulțumesc cu explicație în ce privește comunicările. Deci, rezervele pentru cele două comunicări care au fost votate în prima lectură uh, vor fi ridicate. Și acest lucru a fost uh, adoptat la reuniunea coordonatorilor apoi linia cu privire la serviciile financiare 120401. Aici, la linia 1A exista o anumită marjă și grupurile au fost de acord să folosească aceste sume rămase uh, în rezervă pentru serviciile financiare. Gândindu-mă la proiectul preliminar de buget, la rubrica 1A, acolo am lăsat niște bani în rezervă. Dar am ajuns la concluzia că nu ne vom reîntoarce la proiectul preliminar de buget. Acești bani trebuiau să fie folosiți pentru a finanța serviciile de microfinanțe și erau în jur de 10 milioane care mai rămâneau. Aceste 10 milioane au fost redistribuite pentru liniile bugetare prioritare, linii pe care le-au ales coordonatorii și după ce această distribui, distribuire s-a făcut în mod proporțional către liniile bugetare prioritare, ne-au mai rămas 700 de mii de euro și acum propunerea este să folosim 560 de mii din acești 700 de mii pentru serviciile financiare. Și, în sfârșit, pentru PESC am făcut o reducere de 150.000 de euro Și acest lucru este împotriva acordului din conciliere. Dar nu putem să menținem această reducere de fonduri. Dar asta nu pune probleme în ce privește angajamentele, pentru că există marjă de manevră la rubrica 4. Deci, practic vom reduce banii din rezervă cu 150.000 și vom crește angajamentele. În ce privește creditele pentru plăți, lucrurile nu sunt chiar așa de simple, dar totuși ne putem descurca. Trebuie să facem modificări la plăți. Unele calcule nu sunt de de întregul perfecte dar ascultând ce are de spus secretariatul, am ajuns la concluzia că plata pentru linia 081001, care de fapt este o nebugetară cu sume mari de bani, e vorba despre 540 de milioane de euro, deci din această linie bugetară Putem spune că este o linie bugetară tampon și ne putem folosi de ea pentru a ajunge la o reducere a plăților ca să nu depășească 130 de miliarde de euro. Și avem 540 de milioane pentru 11 00900 Deci, până la urmă, includem și capitolul um, pesc. Și apoi, domnule președinte, aș vrea să mai spun că în acest vot aveam nevoie de avizul Comisiei de Cultură. Acest lucru va cântări și asupra moțiunii de rezoluție. Cu privire la aceste comunicări, și de aceea raportorul propune un vot separat când vom ajunge acolo, ca să fim în acord cu uh, decizia luată recent și nu vreau să ne complicăm și mai mult viața și vă propun ca după voturile în bloc să votăm separat anumite linii bugetare. Unele grupuri politice au cerut acest lucru. Asupra acestor linii nu putem să votăm în bloc, pentru că grupurile politice au cerut vot separat și pentru că ei vor să se vadă uh, exact care era poziția lor prin intermediul câștigării votului sau nu. Deci sper că totul a fost clar în ce privește aceste modificări de ultim minut. Raporteur. Mulțumesc, domnule raportor. A fost o prezentare foarte clară și care corespunde cu acest tablou. Doriți să completați? nu a menționat partea tehnică și anume că avem o linie care nu este gri în tabel și care este 19010404 și care trebuie retrasă. Am menționat conținutul. Mulțumesc, este perfect. Pentru Consiliu aș vrea să spun că ultimele adaptări propuse de raportor garantează respectul rezultatelor concilierii, în special fixarea bugetului pentru politica externă și de securitate comună la 281 milioane și jumătate în ceea ce privește angajamentele și suma totală a creditelor de plăți pentru întregul buget la 122 miliarde 937 milioane. Aici au fost probleme cu calculatorul. Aceste probleme sunt rezolvate și pentru a respecta plafonul de plăți global de 123 de miliarde în privința căruia ne-am pus de acord. Amendamentul oral este propus la stânga tabelului, jos. E vorba despre aproape 4 milioane în ceea ce privește plățile pe o linie care poartă un nume minunat, și anume programul ideilor. E vorba despre Consiliul European pentru Cercetare, sprijinul acordat uh, celor mai uh, buni europeni. După această uh, scădere de 3 milioane, vor avea 536 de milioane de euro disponibili. Această prezentare ar trebui să liniștească Consiliul. Consiliul ne mulțumește și uh, suntem sensibili. Domnul Cot Dis a cerut cuvântul. Îmi cer scuze. Aș vrea să pun două întrebări raportorului. În ceea ce privește linia 081001, care este suma totală, 450 de, 440 de milioane minus 4 milioane, este 536. Și a doua întrebare. Ultimul număr pentru serviciile financiare. Am cerut 100 de mii în plus și acum s-au schimbat lucrurile. Care va fi numărul final? Până ieri a fost 4,4 milioane. Care este cifra finală acum? Plus 560 de mii? S-au cerut 100. În ceea ce privește proiectul preliminar de buget, din acești 10 milioane am distribuit 140. În total, 700 peste proiectul preliminar de buget. Care este cifra finală? În ceea ce privește plățile, 4 400. Ceea ce înseamnă, dacă acceptăm acest amendament, care, la care țin foarte mult colegii noștri socialiști și liberali, după amendament, suma totală înscrisă în buget va fi de 6 milioane și în ceea ce privește plățile, 4 milioane 400 de mii. Întrebarea a fost care sunt plățile. Plățile nu s-au schimbat. Avem posibilitatea de a, a um, furniza mai multe angajamente pentru a pregăti anul viitor. Foarte bine. Dați-mi voie să îmi exprim admirația față de colegul Cotmanis. Mi-am explicat admirația față de dumneavoastră. Multe țări membre ale Uniunii Europene ar fi mândre să aibă un ministru atât de uh, competent ca domnul Cotmanis. Cred că Lituania este o țară fericită. A fost o observație personală. Ne bucurăm că avem membri de o asemenea calitate. În afară de domnul Godmanis, Letonia. Letonia. Eu sunt uh, personajul negativ aici. Raportorul a prezentat toate adaptările pe care le propune față de cele prezentate ieri. Dacă nu există alte cereri de intervenții, ceea ce vă propun este să votăm în bloc asupra acestui tabel să retragem linia 19010404, deci amendamentul 914, care corespunde adaptării politicii externe și de securitate comune. Vă propun să votăm în bloc tabelul cu cifrele și apoi jos la dreapta vom vedea voturile separate. În bloc, deci. Cine este pentru acest tabel și aceste amendamente orale? Ridicați mână. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu sunt abțineri. O majoritate vastă. Mulțumesc tuturor membrilor care au acceptat această procedură care este foarte complicată și care este foarte simplificată. După ce am băut puțină cafea, vă propun, dacă sunteți de acord, domnule raportor, să luăm acum voturile separate. suntem uh, în partea de jos a aceluiași tabel. Există o serie de voturi separate care se referă fie la amendamente din documentul 10, fie la amendamentul, amendamente din documentul 10 RAP. Sunt amendamente în privința cărora anumite grupuri au cerut un, vol, un vot separat pentru a explica o poziție care nu este neapărat aceea a raportorului. Amendamentul 203, în primul rând, care corespunde documentului 10, a doua pagină, a doua pagină, pagina 38, linia 180203 02, domnul Portaș a cerut un vot separat. Toată lumea este de acord? Toată lumea este gata să voteze? Domnule raportor, sunteți favorabil în privința acestui amendament? Da, raportorul menține poziția inițială. Este pentru. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Domnul Portaș și alți doi colegi. Trei împotrivă, abțineri. Nu sunt abțineri. Se adoptă, deci. Trecem în continuare la amendamentul Bunci 9803, care se găsește în documentul 10 al raportorului, 10 RAP, pagina 38, linia 080303, grupul socialist și democrat a cerut un vot separat doar asupra comentariilor. Care este părerea raportorului? Raportorul este pentru amendament și acceptă votul separat. Foarte bine. Vot separat asupra comentariilor. Cine este pentru comentarii? numărăm. Trebuie să numărăm, deci. Douăzeci și unu. Cine este împotrivă? 14. Amendamentul este adoptat. Observații? Observațiile sunt adoptate. Consiliul și Comisia au votat. Glumesc. Trecem la amendamentul 274, documentul 10, al treilea caiet, textul de la pagina 3, linia 22010211 și grupul socialist a cerut un vot separat în privința rezervei. Care este părerea raportorului? Domnule președinte, Rezerva se referă la două aspecte, studiile, Kosovo, în ce scuze, Kosovo și raportorul este pentru uh, original. Cine este pentru acest amendament? Împreună cu rezerva. Ridicați uh, mâna. vom avea un rezultat diferit. Consiliul nu votează de data aceasta. Optsprezece. Cine este împotrivă? 19. 19 împotrivă. Amendamentul este respins. Stânga a avut uh, câștig de cauză față de dreapta. Ceea ce înseamnă că rezerva este ridicată. Ultimul vot separat Rămânem la documentul 10, caietul 3, pagina 11. Amendamentul 290, linia 26010211. Tot un vot separat cu privire la rezervă. Există două rezerve. Este un vot cu privire la cele două. Două voturi. Două voturi. Este vorba încă o dată de o rezervă. PPE-ul a cerut voturi separate. Votăm mai întâi cu privire la înscrierea în rezervă a primului paragraf. Nu mai suntem la Kosovo, nu mai suntem la Lituania sau la Letonia, suntem la studii. Studii cu privire la ce? Nu știm. În primul paragraf, nu știm. Raportorul ne va spune care este punctul său de vedere. Dacă îmi amintesc corect, grupul socialist a dorit un vot pe părți, însă nu este o problemă, pentru că există două rezerve. În primul rând, pentru a ști ce studii au fost efectuate și făcute, nu suntem de aceeași părere acesta este motivul votului pe părți și există un acord, din câte știu, pentru ca în privința cealaltor rezerve. Este un acord de plin, în primul rând. Dacă explicația pentru studii este satisfăcătoare, raportorul consideră că avem nevoie de informații suplimentare alții au alte opinii și vom vedea rezultatul. În ceea ce privește a doua parte, suntem pentru menținerea rezervei. Voiam să rămânem la cifre. Dacă ne uităm la documentul 10, linia 26010211. În ceea ce privește plățile, cifra este 5.6 milioane. Angajamentele la fel. Amendamentul acesta nu aduce atingere sumei finale. Înscrie o anumită sumă în rezervă. Câteva milioane, nu mă amintesc exact cât. La pagina 12. Trei milioane, șapte, un milion, un milion opt. Un 1.800.000 în rezervă. Foarte bine. Există două rezerve diferite. O rezervă pentru a avea mai multe informații cu privire la cheltuielile pentru studii externe. Și în acest domeniu am primit răspunsuri satisfăcătoare. Depinde de valoarea grupului, grupurilor. PPE-ul nu este satisfăcător. Raportorul este satisfăcut? Da, pentru menținerea rezervei. În ceea ce privește a doua rezervă, care se referă la OLAF, cred că cu toții suntem de acord că trebuie să menținem rezerva. În ceea ce privește primul paragraf, raportorul este pentru menținerea rezervei, menținerea textului, cine este pentru amendamentul 290 și menținerea rezervei. 23. Cine este împotrivă? Mai puțin. Deci, rezerva este menținută. În ceea ce privește al doilea alineat, cine este men pentru menținerea rezervei? O majoritate. Cine este împotrivă? Abțineri. Toată lumea vrea să mențină rezerva, deci. Mulțumesc foarte mult. Am, făcut, uh, am trecut de ce era mai greu în ceea ce privește cifrele. Am adoptat amendamentele orale. Am, am adoptat amendamentele în privința cărora s-a cerut un vot separat. Vă propun acum să votăm în bloc amendamentele în a doua lectură, diferite de cele pe care le-am adoptat și care figurează în documentul 10 RAP. Cine este pentru aceste amendamente? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? 1, 2. Cine se abține? Vă mulțumesc. Aceste amendamente în a doua lectură sunt adoptate. În sfârșit, luăm tabelul 10, care recapitulează toate amendamentele în primă lectură care nu au fost modificate de voturile pe care le-am uh, uh, avut și pe care vrem să le reluăm în a doua lectură. Cine este pentru aceste amendamente în bloc? Cine este împotrivă? Aceiași, mulțumesc, abțineri, același rezultat, ceea ce este cât se poate de coerent și logic. Îl felicit pe raportor, felicit coordonatorii și mulțumesc tuturor deputaților care au acceptat această procedură necesară dar care este puțin frustrantă. Acum să trecem la partea mai literară, după ce am discutat despre cifre, și anume proiectul de rezoluție. Luăm proiectul de rezoluție. Avem o serie de amendamente, inclusiv amendamente orale de compromis pe care ni le va prezenta raportorul. Domnul raportor, doriți să faceți o prezentare generală sau putem să luăm fiecare amendament în parte? Domnule președinte, cred că grupurile au uh, colaborat în detaliu pe această chestiune. Am câștigat foarte multe amendamente. Eu am încercat să incorporez în avizul meu cât mai multe elemente posibile și nu cred că acum ar trebui să mai avem o dezbatere îndelungată. Există câteva amendamente orale. Cred că acest text este distribuit chiar acum și putem să le luăm pe rând. Foarte bine, mulțumesc. Vă propun să vă luați listele de vot în față. Mai întâi amendamentul numărul 2. E vorba despre un transfer de 25.000. Avem un vot separat. Mai întâi prima parte. Care este părerea raportorului? El este pentru. Deci, cine este pentru această primă parte? Mulțumesc. Cine se împo- ce împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Felicitări autorilor amendamentului a doua parte. Când începe cu care ar putea să cauzeze. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Trebuie să numărăm. Domnul Dean ridicase mâna. Da, s-a înșelat. De fapt, 16 pentru. Cine e împotrivă? Împotrivă. Jean-Luc. Și Jean-Luc e împotrivă. A, 16 pentru, 17 împotrivă, deci amendamentul este uh, respins. Trecem la liniatul numărul 3. Aici avem un amendament oral. Domnul raportor vrea să-l prezinte. Yes. I should like to, to propose... Da, vreau să propun o mică modificare. Sunt uh, mai multe calcule referitoare la ocaziile în care am uh, revizuit cadrul financiar multianual, am văzut 3, 4 și 5. Deci cifre diferite în text. Și pentru a evita orice fel de dezbatere și pentru a transmite un semnal și mai puternic, este, să scriem, de când, din 2007, uh, autoritatea bugetară a fost obligată să revizuiască de mai multe ori. Așadar, să nu includem o cifră concretă. Să spunem, a trebuit să revizuim uh, cadrul financiar de mai multe ori. Asta apare și pe tabelul de vot care a fost distribuit pe lista de vot. Și Poate că putem să lăsăm la o parte uh, care nu la prevăzute. Sunt pentru acest amendament. Vous proposez d'enlever or forcing. You withdraw. Deci nu vreți să, se, să mai apară or forcing sau neprevăzute. Deci, raportorul spune, să se spună de mai multe ori, în loc uh, pentru uh, a 14-a oară, pentru a 4-a oară, mă scuzați. Nu, no, raportorul se reia. Deci acum dau versiunea definitivă și mă corectez. Deci textul corect este nu, care nu fusese suficient finanțate sau neprevăzute. Deci confund cu ce s-a discutat la Parlamentul Maghiar și ce s-a făcut aici. Am făcut o confuzie. Deci versiunea finală este așa ca pe lista de vot. Președintele. Deputații nu trebuie să-și pună întrebări pentru că amendamentul oral corespunde că ce apare pe lista de vot și văd cu umor că putem să votăm la o centimă de euro angajamentele și plățile de care avem nevoie, dar nu suntem capabili să ne aducem aminte de câte ori am modificat acordul interinstituțional din 2007 până acum. Cine este pentru acest amendament oral? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Nimeni este adoptat. Trecem la amendamentul numărul 4. Cred că domnul raportor vrea să-și prezinte amendamentul oral și aici un amendament orizontal și unul oral. Ieri, la reuniunea coordonatorilor, ne-am gândit că la ultima parte a amendamentului 4 vom modifica așa cum apare în lista de vot și vom face și... deci scrie că împreună cu ajustare inclusiv prelungirea până în 2015-2016. Este practic o propoziție prelată din raportul de țară și trebuie să menționăm acești trei pași. Ajustare, revizuire, ajustare, trecere revistă și revizuire. a cadrului financiar multianual. Și apoi am să cer și o altă modificare, dacă se poate. Președintele. Deci, doriți să votăm mai întâi amendamentul orizontal și apoi oratorul. Acum vorbesc despre amendamentul orizontal. În textul propus de colegii socialiști se spune că comisia trebuie să facă cu tare și cu tare lucruri de îndată ce își începe noul mandat. Și în urma înțelegerii noastre, am, ne-am înțeles să spunem cât se poate de repede, în loc să folosim expresia uh, de la începutul mandatului, care însemna de a doua zi de când începe mandatul. Și eu aș vrea să spunem as soon as possible, de îndată ce e cu putință. Deci un amendament orizontal la amendamentele 4, 12, 17, 25 și 32. Deci putem să acceptăm această modificare, indiferent dacă amendamentele care sunt modificate prin acest amendament orizontal sunt acceptate sau nu. Deci, președintele, raportorul a făcut două sugestii diferite. Acum, votăm în modificarea amendamentului 4 și eventual amendamentelor 12, 17, 25, 32 sau locuim din prima zi a noului mandat cu cât mai repede cu putință. Deci, Goran. No Sunt într totul de acord cu raportorul, dar ca generalist sunt puțin sensibil la formularea lingvistică. Cred că ar trebui să scriem o ajustare, o evaluare și o revizie. Că, pentru că se spune o ajustare, evaluare și o revizie. Cred că ar fi corect să avem articolul peste tot. Da, era cel de-al doilea amendament oral, dar cred că putem să ținem cont de asta pentru ca toți prietenii noștri anglofoni să fie satisfăcuți. Ana a cerut cuvântul. Sorry, I was not... Îmi pare rău că nu am putut să fiu aici la coordonat... întâlnirea coordonatorilor de ieri. Și vreau să fac un comentariu de substanță. Știu că de mai multe ori am votat în Parlament, inclusiv asupra extinderii programului până în 2015-2016, dar aș dori să avem un vot pe părți pentru a putea să votăm împotriva. Pentru că așa cum înțeleg eu lucrurile, uh, aceasta ar putea să fie o opțiune, dar eu știu că nu va fi o opțiune și de aceea cred că ar trebui să ne pronunțăm împotriva. Nu este atât de simplu să faci așa ceva. Nu, nu sunt de acord. Da, suntem de acord. Oricum o să avem două voturi diferite. Sunt două probleme absolut diferite. Așadar, votăm acum amendamentul orizontal. Deci, ca să punem as soon as possible. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri, este adoptat. Și am senzația că o, cel puțin o persoană din uh, sală este ușurată la ideea că uh, Comisia Europeană nu va trebui să acționeze de la, nu din prima zi a intrării sale în funcție, ci de îndată ce se poate, da. Spun asta așa. Acum, votăm amendamentul oral care a fost făcut la sugestia lui Rame Böge și unde tocmai ni s-a cerut un vot separat. Cine este pentru acest amendament oral? A. Putem să... Vreți să aveți un vot separat. A, nu, un vot pe părți mai degrabă. Prima parte... până la cadrul financiar multianual 2007-2013 și apoi a doua parte, inclusiv o prelungire până 2015-2016. Deci un vot pe părți. Mai întâi, prima parte, cum tocmai am spus, an adjustment, a review and a revision of the current multi-financial framework. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abține. Nu. Deci această primă parte este adoptată. A doua parte. Inclusiv o prelungire până... Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două grupuri sunt împotrivă, dar nu reprezintă o majoritate, astfel încât acest amendament Trei grupuri sunt împotrivă, se colectează președintele. A, nu, se al treilea se abține. Gui se abține. Deci și această două parte a amendamentului oral este adoptată. Acum, continuăm. Amendamentul numărul 5 a grupului socialist. Și aici avem un amendament oral și un vot separat. Domnul raportor. Uh, eh, Mr. Chairman, I... Domnule președinte, am retras propunerea pentru un vot pe părți și, dacă nu mă înșel, avem un amendament oral la acest text și anume ca sintagma midterm review, evaluarea intermediară, să fie uh, înlocuită astfel încât alineatul 3b să sune așa. I, să inițieze procesul următorului cadru financiar multianual. Și vreau să susțin întreaga parte, întregul amendament. Mulțumesc! Raportorul nu mai are nevoie de un vot pe părți pentru acest amendament oral, nimeni altcineva nu vrea. Cine este pentru acest amendament astfel modificat? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni? Abțineri? Unanimitate așadar. Acum avem amendamente din partea Helgei Trupel. Amendamentul 6. Care se poziția dumneavoastră, domnule raportor? Sunteți împotrivă. Cine este pentru... A, do... Gheoran, a cerut cuvântul. Acest amendament se pare cam contradictoriu, intră în contradicție cu ce am votat deja, deci cred că ar trebui să devină caduc, de fapt. Domnule raportor, considerați că acest amendament ar trebui să devină caduc? Da, da, spune președintele. De adevăr, acest amendament este contradictoriu, deci caduc. Numărul 7. Care este poziția raportorului? Este pentru. Cine este pentru amendamentul 7? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? O să-i spunem Helge că, în absența ei, amendamentul său a fost adoptat cu unanimitate. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? A, aici avem votul împotrivă. 5 abțineri, nu sunt abțineri, o majoritate pentru se adoptă. Alineatul 11. Mai întâi amendamentul nou al domnului Portaș. Cine este pentru, având în vedere faptul că raportul este împotrivă? Împotrivă. O largă majoritate împotrivă este respins. Amendamentul 10 al domnului Farm și a doamnei Balzani plus un amendament oral al domnului raportor. Suggested. Da. Eu recomand să reflectăm nu doar asupra punctului 3, ci de asemenea asupra punctului 23, așa cum apare în amendament, ceea ce eu susțin. Dar aș dori să includem și punctele 21 și 22. Da. E un amendament oral care este coerent cu ce am adoptat la alineatul 3, când vorbeam despre ajustare, evaluare și revizuire. Cine este pentru acest amendament? Astfel modificat cu amendamentul ora raportorului. Mulțumesc, împotrivă, nimeni, abțineri, două voturi împotrivă, să scuze președintele, și două abține. Este adoptat. Amendamentul 11, semnat la masur, este amendamentul cu privire la continuitatea juridică despre care am vorbit ieri. Cine este pentru amendamentul președintelui? Asta nu înseamnă că vreau să vă influențez. Cine este împotrivă? Doamna Andraș, e împotrivă și ține să spune asta. Suscitare. Cine se abține? Nimeni. Mulțumesc toată lumea, cu excepția unei persoane. Se adoptă. Amendamentul 12 a prietenilor noștri socialiști. Aici se aplică și amendamentul orizontal. Cine este pentru amendamentul 12? Raportul este împotriva acestui amendament. Cine este pentru? Numărăm. Deci, stânga, dură, plus grupul doamnei Andreasen. Deci 14. Cine este împotrivă? Jaluc de an încă nu a mișcat. Deci, dreapta a câștigat 18 voturi împotrivă. Amendamentul 13 al doamnei Truppel. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14, care este compatibil cu numărul 13, amendamentul doamnei Jensen. Raportorul este pentru. Cine este pentru? împotrivă, o persoană, o abținere. Se adoptă. Amendamentul 5 Amendamentul 15 la alineatul 14, amendamentul doamnei Gras, Gresle. Cine este pentru? Împotrivă? Două voturi împotrivă, abțineri? Două abțineri se adoptă. Alineatul 15, mai întâi amendamentul doamnei Jensen. Raportul este pentru. Ce este pentru? Împotrivă. O, un vot împotrivă. Abține, se adoptă. Amendamentul 17, care este compatibil cu amendamentul numărul 16 și care beneficiază de amendamentul orizontal. Domnul raportar nu, nu este pentru acest amendament. Deci cine este pentru în sală? Nu numai stânga dură. 16. Împotrivă. Optesprezece. Optesprezece împotrivă, deci nu se adoptă. Aliniatul 17, amendamentul 18 a doamnei Gresle. Raportorul este favorabil. Cine este Pentru. Cine are curajul să se împotrivească? Doamna Andreasen și liberalii. Cine se abține? O abținere. Se adoptă. Amendamentul 19 a doamnei Trupel, compatibil cu 18. Raportorul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Trecem la alineatul 18, amendamentul 20 al Helgei Trupel, care este modificat de un amendament oral al raportorului nostru, care vrea să-și exprime surprinderea. Domnul raportor. I think, Mr. Chairman, that... Domnule președinte, cred că toată lumea poate să citească textul, așa cum se află el pe foaie, și vreau să Solicit susținere. Cine este pentru? Amendamentul e astfel modificat. Cine este pentru, așadar? Această scenă este fotografiată de coordonatorul grupului PPE. Împotrivă, abține, mulțumesc, este adoptat. Trecem la alineatul 18A, 9, amendamentul 21 al domnului Aglund. Raportorul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. Amendamentul 22 al Helgăi. Raportorul nu e pentru. Deci cine este pentru? Împotrivă. O majoritate este împotrivă se respinge. Amendamentul 23 al domnului Portaș. Raportorul spune nu. Cine este pentru? Amendamentul domnului Portaș. Dumnealui însuși este pentru, cred. Împotrivă. O majoritate cine se abține, nu sunt abțineri, se respinge. Amendamentul 24 al doamnei Trupel, dar nici pentru ăsta raportorul nu vrea susține. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea este împotrivă, se respinge. Trecem la alineatul 22, amendamentul 25 al grupului socialiți, care este și el uh, um, amendat de amendamentul orizontal, raportorul este împotrivă, cine este pentru în sală? Un pic mai mult decât stânga. Paisprezece voturi pentru. Împotrivă. Un pic mai mult, probabil. 21. Este respins. Alineatul 24, amendamentul 26 al domnului Portaș. Raportorul spune nu. Cine este pentru? Cine face parte din fan clubul domnului Portaș? Acum împotrivă. O majoritate. Îmi pare rău, stimate coleg. Deci amendamentul este respins. Deci acum putem să votăm amendamentul 27, a raportorul spune da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri, se adoptă. Alineatul 26, amendamentul 28. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Liberalii sunt și ei pentru acest amendament. 19 pentru. Împotrivă. Combien? 15. 15 împotrivă. Deci amendamentul se adoptă. Îi felicit pe autori. Aliniatul 26. Nu sunt amendamente, dar raportorul nostru cere un vot pe părți. Prima parte. Raportorul este pentru. Intervenție fără microfon a domnului raportor. Micro, micro, mister. raportorul. Cred că acest vot pe părți trebuie să devină caduc, dat fiind că am acceptat să omitem întregul aliniat 26. Aceasta a fost propunerea mea. Propunerea mea a fost de a omite doar partea a doua. De aceea am avut un vot pe părți. Dar comisia a, decit, a decis altfel, așa încât acesta devine caduc. Deci amendamentul este caduc dar alineatul rămâne, nu? Sau invers. Alineatul a dispărut. Deci, nu mai are sens să avem acest amendament. Nu putem să tăiem în două ceva invizibil. Trecem la alineatul 28, amendamentul 29. Raportorul este împotrivă și liberalii la fel. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Ceilalți. Pentru că stânga era pentru. Cine se abține, deci este respins. Amendamentul 30. Domnul raportor spune nu. Dar acum liberalii sunt pentru. Deci trebuie să numărăm. 17. 17 punct. 17 voturi pentru. Cine este împotrivă? Jean-Luc, on est contre. Jean-Luc, îți aduc aminte că noi suntem împotrivă. 18 avec Jean-Luc. 18 cu tot cu Jean-Luc. Și cu doamna Andreasen care joacă un rol cheie, care nu i tot timpul în favoarea mea. Dar asta nu înseamnă că îi port pică. Deci, amendamentul se respinge. Trecem la amendamentul 31 al doamnei Gresle. Și raportul este, în mod evident, pentru. În sală, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Două voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32. Împreună cu amendamentul oral. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? 1, 2 voturi împotrivă, abțineri fără abțineri se adoptă. Alineatul 30, două amendamente aici, care se exclud. Amendamentul 33, raportorul spune nu. Cine este pentru? numai stânga. Împotrivă. Restul, abțineri, se respinge. Deci trecem la amendamentul 34. Ce crede raportorul? Raportorul spune da. Dar... Deci cine este pentru? Amendamentul doamnei Trupel. 34. Amendamentul 34. dreapta o susține pe Helga. Secretariatul începe să adoarmă. Trebuie să numărați voturile.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 La 35... Nu, nu este caduc, deci trebuie să-l supunem la vot. Amendamentul domnului Portaș. Raportorul spune nu. Cine este pentru? Stânga. Împotrivă. Restul. Mulțumesc, este respins. Alineatul 31. Două amendamente care sunt incompatibile. Mai întâi, numărul 36. Raportorul spune nu. Cine este pentru? nu numai stânga. Și doamna Andreasen și domnul Morganti. Cine este împotrivă? Majoritatea. Mulțumesc. Acest amendament este respins. Deci, putem să supunem la vot amendamentul 37. Domnul raportor, sunteți în favoarea acestui amendament. Deci cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere se adoptă. Amendamentul numărul 1 un subtitlu sub alineatul 33. Raportorul este favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Abține. Se adoptă. Amendamentul 38 al doamnei Trupel. Domnul raportor cere cuvântul. Eh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să susțin acest uh, amendament 38 din partea Helge Trupel. A existat o solicitare din partea grupului conservatorilor. Ieri, aceștia doresc să dă amendament ca o adăugire la acest aliniat. Le-am promis că pentru a menține obiceiul de a depune amendamentele orale de către raportor în această fază a procedurii. Acesta nu este un regulament scris, dar acesta este uzanța în Comisia pentru Bugete. Nu vreau să-mi utilizez uh, prerogativele pentru a neglija amendamentul oral al grupului. De aceea îl depun în numele lor. În ceea ce privește conținutul, am multe rezerve. Cred că este, merge puțin împotriva spiritului acordului de onoare de a cere uh, secretarilor generali ai tuturor instituțiilor să vină în fața noastră și să dea explicații uh, cu privire la ceea ce trebuie ei să facă. Așadar, cu tot respectul uh, pentru colegii conservatori, cred că acest conținut nu poate fi susținut. Eu nu pot să-l susțin, dar vrem să avem un vot astfel încât toată lumea să aibă dreptul să decidă asupra acestei chestiuni. Așadar, avem un vot pe părți, în primul rând amendamentul oral și apoi ultimul, care este susținut, îl susțin. Le raporteur. Mulțumesc raportorului pentru faptul că de dovadă de fair play. Acest amendament oral va fost împărțit, dar dau cuvântul autorului lui James Ellis, respectiv. Euh, Mulțumesc, Alain. Uh, simplement că... Mulțumesc, Alain. Ieri ne-am gândit că nu, domnul raportor, trebuie să ceră celălalt secretar general să se deplaseze în fața comisiei noastre pentru a ne explica ce fac, ci, având în vedere circumstanțele economice dificile, ar trebui să cerem tuturor să facă economii pentru că există amendamentul 40 al domnului Manca, unde se vorbește despre noi cerințe care apar în anexa 4, dar tot în anexa 4 se vorbește despre economii și aici nu vorbim despre economii. Deci acest amendament era numai ca să reamintim că la Comisia de Bugete trebuie să vorbim și despre economiile care trebuie făcut, nu numai despre noile nevoi. Președintele, mulțumesc. Avem amendamentul oral, explicarea autorului și știm care sunt rezervele raportorului. Deci vom vota mai întâi amendamentul oral, care completează amendamentul 38, și apoi vom vota amendamentul în sine. Deci cine este în favoarea amendamentului oral? depus de raportor, știind că raportorul nu este în favoarea conținutului. Deci, deci cine este pentru? James Ellis, bineînțeles. Domnul Böge și Sidonia. Este un amendament transpartide. Împotrivă. Da, până și Gui a sărit în ajutorul conservatorilor britanici. Un moment uh, de pură încântare în această sală. Deci cine este împotrivă acum? Mulțumesc. Și cei care sunt împotrivă sunt majoritari. Foarte bine. Dar această dezbatere a fost utilă. Deci, acest amendament oral a fost respins, dar acum votăm amendamentul 38 original al doamnei Trooper. Raportorul este favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și cu fair play, James Ellis a votat pentru doamna Trooper. Trecem la amendamentul 39 al grupului socialist. Raportul este pozitiv. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. abține, se adoptă. Cu unanimitate. Amendamentul 40 al domnului Manca. Domnul raportor spune da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri. O abținere se adoptă. amendamentul 41 al domnului Portaș. Raportorul spune nu. Cine este pentru? Fan clubul său, evident, care nu mai nu numai cu cei din GUE. Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 42 al domnului Manca. Raportorul spune da. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Două abțineri. Se adoptă. În sfârșit, amendamentul 43 al domnului Manca, în numele grupului socialist, nu numai numele său, raportul este pozitiv, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt abține, deci se adoptă cu unanimitate. În sfârșit, votul final asupra rezoluției astfel modificate, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, două voturi împotrivă, abțineri, o abținere. Vă mulțumesc, îl felicit pe raportor și pe toți membrii și felicit călduros pe toți colaboratorii noștri. Încă nu am terminat pentru că va mai exista și votul în plenară și va trebui să convingem grupurile noastre politice să fie de acord cu linia Comisiei de Bugete în toată înțelepciunea sa. Mulțumesc! Încă o dată raportorului. Acum continuăm voturile asupra bugetului cu punctul 9 asupra raportului domnului Böge. E vorba despre amendarea acordului interinstituțional. Este o urmare logică, deci trebuie să facem un vot pe părți, dar voturile vor fi aceleași ca să fim coerenți. Cine este pentru? Toată lumea? Da, toți cei care au votat. Cine este împotrivă? Aceeași. Cine se abține? Aceeași persoană. Deci vot identic, vă mulțumesc. Același lucru pentru punctul 10, mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Raportul este pentru, cine este pentru, aceeași, împotriva aceeași și cel care se abține la fel. Alors là, c'est différent. Nous... În ceea ce privește 11, schimbăm complet subiectul. Trecem la bugetul suplimentar numărul 10 din 2009. Însă sunt uh, legate. Vorbim în continuare despre pachetul pentru finanțarea bugetului pe 2010 scoatem credite pentru plăți, pentru a finanța planul de redrasare. În absența lui Utah Haug, Göran, Göran ne propune acest lucru. Göran dorește să spună ceva. Utah Haug își cere scuze, este în Africa și m-a rugat să vorbesc despre expunerea de motive. Toate acestea se înscriu în uh, planul de redresare economică. Dorește să subliniem anumite aspecte problematice. Luăm decizia să plătim 3,4 miliarde de euro statelor membre. Lipsa plăților este clară și raportorul critică reducerea uh, plăților din, uh, de la rubrice 1A, 2 și 4. Creșterea um, creditelor, creșterea um, cre, creditelor a fost uh, prevăzută. Comisia ar trebui să-și îmbunătățească uh, Uh, performanța în ceea ce privește implementarea deciziilor autorității bugetare. Ar trebui să ne întoarcem la acest aspect în, în uh, Comisia pentru Bugete. Ar trebui să discutăm despre acest uh, lucru anul viitor. Este unul dintre mesajele raportorului, doamnei Haug. De asemenea, a vorbit despre simplificarea procedurilor pentru a facilita implementarea cheltuielilor. Asta ar vrea să sublinieze. Nu are aceeași opțiune decât să ne propune, propune să acceptăm acest uh, proiect de buget. Mulțumesc, Göran, pentru aceste, această precizare importantă. Cuvintele dumneavoastră au fost ascultate de reprezentanții actualei și viitoarei Comisii Europene. James a cerut cuvântul. Aș vrea să reiau cea, ceva ce spunea Găran în ceea ce privește implementarea bugetului. Cei 3,4 miliarde, cele 3,4 miliarde care nu au fost implementate, există regulamente financiare care uh, împiedică gestiunea bugetului în mai multe zone, ar trebui să reevaluăm întreaga evaluare financiară pentru ca fondurile acestea să fie implementate. Au fost uh, instituite după căderea Comisiei Santer. Atâta timp cât avem controle uh, financiare, ar trebui uh, să avem libertatea de a le, de a implementa aceste decizii. Este un punct fundamental și Ingeborg a ținut cont de acest lucru. Domnule raportor, vă rog, foarte pe scurt, domnule eh, președinte, aș vrea să spun că, în primul rând, susținem propunerea fără niciun fel de amendament și apoi antevorbitorii mei au cerut o analiză detaliată. Uneori avem ambiții, dorim să dăm mai mulți bani, însă suntem prea ambițioși. Câteodată există cazuri în care comisia nu este foarte ambițioasă și în astfel de cazuri putem spune că Comisia trebuie să gestioneze ceea ce a hotărât uh, autoritatea bugetară. Și al treilea punct, câteodată există bunăvoință din partea Comisiei și autoritatea bugetară este ambițioasă, însă detaliile tehnice sunt împotriva noastră. Deci, cred că trebuie să facem trei lucruri, să fim realiști în ambiții, și apoi să schimbăm regulamentele când este nevoie. Cred că aceasta ar fi sarcina pentru uh, anul viitor. Observație excelentă a raportorului fictiv. Laslo a venit cu raportorul său, fi, uh, raportorul său din umbră. Cine este pentru adoptarea acestui text? care este legat de pachet. Cine este împotrivă? Sunteți împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Este adoptat. Pachetul este adoptat. Trecem la punctul 12 al ordinii de zi. Este o nouă etapă în mobilizarea fondului de ajustare la globalizare, Reimer Böge este cel care ne vorbește despre această chestiune. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Am să încerc să fiu foarte scurt. Avem această propunere a Comisiei cu privire la utilizarea acestui fond. Am discutat-o deja intensiv. Între timp există și uh, avizul Comisiei pentru ocupare, pe care o găsiți la uh, punctul 1 roman în documentele dumneavoastră. Și vreau să vă spun că am avut această dezbatere la Strasburg la plenara trecută și am spus atunci clar că pentru viitor noi așteptăm ca această mobilizare preliminară să nu mai fie um, făcută în mai multe cazuri deodată, ci în mod individual, în fiecare caz în parte, astfel încât um, există cazuri care pot fi rezolvate foarte rapid și atunci uh, acestea nu trebuie să aștepte până când se discută toate detaliile altor cazuri. Știm că între timp și Comisia a aprobat aceste solicitări de um, asistență uh, și sper că va fi ultima situație când avem două sau trei cazuri care să fie tratate împreună. Pentru viitor, acest lucru trebuie făcut altfel și uh, aș dori, de asemenea, o confirmare clară a Comisiei în acest sens. În ceea ce privește uh, documentele pe care le-am discutat, avem și avizul Comisiei pentru Ocupare în documente, de asemenea um, documentele din partea comisiei. Este vorba despre cazul Volvo, unde uh, au fost uh, uh, concediați uh, foarte mulți oameni și este necesară asistența pentru aceștia. Așteptăm deocamdată uh, informații suplimentare cu privire la cei care necesită această asistență. În ceea ce privește solicitarea Austriei, se spune foarte clar în text că aici este vorba de sume diferite pentru um, lucrători. În cazul din Suedia se ceruseră 650 de euro pe lucrător, um, în cazul din Austria s-au cerut 1430 uh, uh, de euro pentru fiecare lucrător și am cerut comisiei să ia poziție asupra, acestul, asupra acestui fapt. Și în ceea ce privește firma Heymans din, din uh, țările de jos, se spune foarte clar că această asistență financiară nu uh, Uh, înlocuiește măsurile pe care trebuie să le ia și întreprinderile respective. Și în articolul 12.4 din regulament se spune că Comisia susține, uh, cere dovezi uh, și membrii nu sunt satisfăcuți de confirmarea pe care au trimis-o până acum statele membre. Pe scurt, acestea sunt comentariile din avizul Comisiei pentru Ocupare, o trebuie să le luăm în considerare și dacă mai avem timp, poate că Comisia ar putea să dea un răspuns la aceste trei puncte. Vă uh, Mulțumesc. Există colegi care doresc să intervină în acest stadiu și eventual să pună alte întrebări comisiei. Domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi putut interveni la punctul 12 și la punctul 13. Este vorba despre Fondul European de Adaptare la Mondializare. Acest fond este un fond punctual care își propune să susțină lucrătorii. Fondul Social European este un fond structural este un fond de coeziune axat pe viziunea pe termen lung. Sunt fonduri care nu sunt în concurență, sunt fonduri complementare. Nu, sunt, nu se substituie unul altuia și de aceea cred că este o eroare faptul că acest fond de adaptare la globalizare este finanțat constant de Fondul Social European. Este un fond european, un fond important care vizează de plină ocupare. Ne putem pune întrebări în privința reușitei acestui fond, având în vedere rata șomajului. Poate am putea revizui modalitățile de utilizare, însă ceea ce nu putem face este să utilizăm Fondul Social European, care servește obiectivului de coeziune, este un fond care trebuie să aibă o strategie pe termen lung, deci să folosim acest fond pentru a finanța un fond cum este Fondul European de Adaptare la Globalizare, care este un fond punctual. Această situație este recurentă și este important ca FEM să nu fie finanțat în detrimentul Fondului Social European. Vă mulțumesc! Este un punct foarte important. Salvador Gariga a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! În ceea ce privește cuvintele colegului meu, domnul Fernandez, ar fi interesant dacă colegul nostru ne-ar furniza cifre cifre cu privire la sumele mobilizate în uh, ultimii doi ani. Am impresia că tot ceea ce finanțăm vine din Fondul Social European. Și după cum a spus colegul meu, nu este intenția acestui fond pe care îl vom adopta și aș vrea să dispun de cifre din partea Comisiei Europene. Domnul Fern, această dezbatere este legată de decizia cu privire la viramentul 48.13. În numele lui Jutta Haug, aș vrea să spun că sunt de acord cu ceea ce au spus domnul Fernandez și domnul Gariga. Întotdeauna facem uh, viramente din partea Fondului Social European. Ar trebui să votăm pentru. Comisiei i s-au pus mai multe întrebări. Avem avizele cu privire la fiecare dintre aceste uh, proiecte. Suedia, afacerea Volvo, Austria, și Olanda. Avem răspunsurile scrise date de comisie cu privire la Comisia Ocupare. Îi întreb pe reprezentanții comisiei dacă pot să dea răspunsuri. Puteți să vă prezentați? Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește anumite întrebări, în primul rând, dacă puteți confirma, Comisia confirmă acest lucru. Ar fi util, poate, să avem schimburi informale pentru a face o prezentare standard, pentru că trebuie să avem cereri de mobilizare și de viramente care cresc. Și ar trebui să ținem cont de timpul afectat de comisia dumneavoastră. Am avea nevoie de o standardizare care să faciliteze examinarea cererilor. În ceea ce privește întrebarea dacă recurgerea la fondul de adaptare la globalizare este în detrimentul Fondului Social European? Cred că nu. Creditele de angajament pentru a mobiliza Fondul de adaptare la globalizare provin din rezerva care este înscrisă în buget la începutul anului. Este condiția prevăzută de acordul interinstituțional. Creditele provin din această rezervă. În ceea ce privește viramentele, ceea ce este prelevat din Fondul Social European sunt credite de plăți. Propun Comisiei să trimită sumele prelevate în ultimii trei ani. Vorbim despre procente, suntem la 1% din creditele de plăți și aș vrea să includem cifrele cu privire la utilizarea Fondului Social European. Creditele de plăți vor fi utilizate în proporție de sub 5%. utilizarea acestor credite nu a fost în detrimentul instrumentului. Faptul că am prelevat părți din Fondul Social European nu a afectat implementarea acestui program. În ceea ce privește asigurările date de statele membre, cu privire la măsurile avute în vigoare și care nu au făcut obiectul altor instrumente comunitare, cred că la baza cooperării cu statele membre trebuie să stea încrederea reciprocă. Și putem intra în detalii însă cred că încrederea reciprocă ar trebui să facă parte din uh, cadrul în care se face aplicarea unui instrument. Mulțumesc, domnul Cotmani s-a cerut cuvântul. Aș vrea să spun câteva cuvinte în ceea ce privește punctul 12. Dacă fondul de globalizare este folosit în continuare, vom ajunge la banii din fondul social. 500 de milioane. Dacă întreaga linie este epuizată, suma nu este foarte mare. plățile din cadrul fondurilor structurale sunt uh, transferate. Există 16 miliarde de euro bani neplătiți. Întrebarea este banii vor fi preluați din fondul social este posibil anumite țări nu își vor îndeplini obligațiile. În 2000-2006 nu vom avea 95% plăți, ci 85 sau 84%. Întrebarea este dacă țările își vor îmbunătăți disciplina, nu vom putea folosi acest fond. Nu va fi ușor să folosim această sursă. Așa înțeleg eu lucrurile. Pentru că nu sunt alte resurse. Am luat bani din fondurile structurale pentru că țările nu au reușit să își îndeplinească obligațiile. Banii vor fi folosiți în acest scop. Trebuie să plătim acești bani și să găsim altă linie de unde să luăm banii. Ce se va întâmpla dacă vom continua cu acest fond de adaptare la globalizare, cu sume din ce în ce mai mari? Mulțumesc, uh, stimat coleg. Este o observație foarte bună. Nu putem finanța operațiuni din fondul de adaptare la globalizare decât dacă creditele deschise în ceea ce privește fondurile structurale nu sunt consumate în întregime. La fel cum, în ultimii ani, nu am putut finanța o serie de cheltuieli excepționale complet diferite, pornind de la proiectul Galileo până la planul de recuperare, de redresare. Nu am putut face această finanțare decât pentru că erau sume care erau înscrise în buget, dar nu erau folosite. Domnule raportor, ați auzit uh, observațiile colegilor și răspunsurile comisiei, care sunt concluziile pe care le trageți. În primul rând, nu vreau să opresc mobilizarea fondului pentru aceste trei cazuri. Sunt de acord cu aceste intervenții. Această săptămână am avut o reuniune cu această grupă de lucru specială din uh, Comisia pentru Ocupare care s-a ocupat de aceste cazuri. Și în uh, la evaluarea și revizuirea acestui fond va trebui să discutăm intensiv toate aceste chestiuni, baza de finanțare, relația cu Fondul Social European uh, și uh, modul în care acest fond uh, ar putea eventual să fie inclus, să fie integrat în Fondul Social European. Sunt chestiuni importante și am avut posibilitatea, am facilitat practic intervențiile din acest fond în ultima vreme pentru că am știut că uh, există fonduri care nu au fost uh, uh, utilizate complet în cealaltă parte, dar sigur că trebuie să vedem cum se va face acest lucru pe viitor. Marjele în rubricile bugetare în anii următori vor fi mult mai reduse sau unele nu vor mai exista și atunci va trebui să găsim un alt mecanism pentru aceste intervenții. Dar astăzi putem să uh, aprobăm aceste intervenții, însă va trebui să discutăm foarte serios cu colegii de la Comisia de Ocupare și să găsim o strategie în următoarele luni. Mulțumesc! Okay. Mulțumesc! Voi supune la vot <clears throat> această operațiune și este ultima oară când votăm în bloc mai multe asemenea transferuri. Deci am ajuns la un acord astfel încât temeiurile juridice pentru transferuri să fie specificate de la caz la caz ca să evităm situații precum cea de acum câteva săptămâni, când aveam același temei juridic pentru situații deosebit de diferite. Deci, cine este pentru? pentru această decizie propusă de raportorul nostru. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Deci, se adoptă. Mulțumesc, domnului raportor. Putem să trecem la punctul 13. În absența doamnei Hauk, uh, îi mulțumesc domnului Fern pentru că acceptă să fie raportor delegat. Primul element este cel de la punctul 48, care e coerent cu ceea ce tocmai am discutat. Deci cine este pentru acest transfer, aceleași persoane, mulțumesc împotrivă, aceeași abțineri, deci se adoptă. Deci transferul numărul 48 se adoptă. Apoi transferul numărul 56, da? Da. Un scurt comentariu. Este vorba despre un transfer care nu are un impact prea mare. Este vorba despre aceste angajamente necesare pentru a face față crizei din sectorul produselor lactate, deci eu cred că trebuie să votăm pentru. Mulțumesc! Nu vrea nimeni să ia cuvântul. Cine este pentru acest transfer? Propus de raportor. Mulțumesc! Cine este împotrivă? Nu este nimeni împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri. Transferul este adoptat. Niciun alt transfer prezentat de domnul Fern. Putem să trecem la punctul 14, celelalte instituții. Domnul Lewandowski este raportor. Mai întâi, transferul de credite C22. Domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba despre diferite recomandări adresate comisiei, dar noi suntem niște instituții. Știți foarte bine că vorbim uh, în contradictoriu despre cumpărarea clădirii TREV 1. A fost o achiziție sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții. Vă amintiți de discuția cu domnul Gariga și a existat o scrisoare din partea domnului Lamasur către birou și am dat răspunsul în ce privește chestiunea asbestului și a prețului. Deci, prin urmare, condițiile noastre au fost îndeplinite și ca să rămânem în contextul politicii imobiliare, ar trebui acum să vorbim despre transferul C24. Pentru că e vorba despre cealaltă cumpărare, cealaltă achiziție, care, cum spuneam, se încadrează în politica imobiliară, pentru că aici se vorbește despre cum să cheltuim banii care au mai rămas în RAL, în restul de lichidat, de la linia bugetară politică imobiliară. Președintele, domnule raportor, vă rog să mă scuzați. Vă propun să lăsați deoparte deocamdată transferul numărul 24, care face, tri, care face referire la clădirea care uh, ar fi achiziționată la Budapesta, pentru că mai întâi trebuie să examinăm uh, Problema de fond, raportul doamnei Olmayer. deci este următorul punct de pe ordinea de zi. Pe de altă parte, l-am invitat pe vicepreședintele Parlamentului care se ocupă de politica imobiliară, pe domnul Vidal Coadras. I-am spus să vină la orele 11.30, deci dacă nu vă deranjează, vă rog să discutăm despre celelalte transferuri de care v-ați ocupat. Domnul Lewandowski, da. Dumneavoastră conduceți. Deci, transferul C22. E vorba despre implementarea unei decizii a biroului în ce privește asistența acordată pentru achiziționarea de material informatic. E vorba despre un provizion din 2004 și vrem să ajutăm, adăugăm, mă scuzați, un milion și 800 de mii de euro la acest provizion din 2004. Noi vrem să schimbăm locația centrelor ehm, de stocare a datelor pentru a permite uh, auditul extern. Deci pentru mine această suplimentare este um, justificată. Deci raportorul reexplică în urma concluziilor auditului extern s-a cerut această schimbare a locației uh, um, centrelor de stocare a datelor și îi se pare justificată. putem să luăm bani de la linia bugetară a jurnalului oficial și de la fondurile prevăzute pentru mobilier și putem să-i realocăm pentru această operațiune. Mie aceste transferuri mi se par justificate și vă rog să nu-mi puneți întrebări în ce privește detaliile pentru că eu nu m-am născut în era uh, tehnologiei informației. Poate că vecinii din dreapta și din stânga mea ar putea să vă fie mai de ajutor. Președintele, mulțumesc, domnule raportor. Oricum putem să vedem că am profitat de uh, recomandările domnului Lewandowski, pentru că vedeți că acum avem suficient, uh, suficientă materie primă ca să ne putem spăla pe mâini. Pentru că domnul Lewandowski a cerut bani pentru produse și nu pentru servicii. Deci, acum, vedeți că pe fiecare birou este, ai cu ce să te cureți pe mâini. Raportorul propune să acceptăm acest transfer. C22, a, nu, mă scuzați, Vladimir Manca, care este raportor pentru bugetul Parlamentului, vrea și el să-și dea părerea. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Lewandowski, dar am o întrebare. Acest uh, calculator pe care l-am aici, eu folosesc întotdeauna uh, internetul wireless, dar acesta există în fiecare sală. Așadar, sunt foarte mulțumit de aplicațiile internet. De aceea, am o întrebare. Vrem să facem un studiu în domeniul tehnologiei wireless, ca să vedem uh, dacă acest studiu trebuie să va costa 250 de uh, mii de euro, ce, ce va aduce el? Că doar nu mai avem nevoie de internet și pe coridoare, din moment ce noi îl avem în săli și este uh, uh, absolut mulțumitor. Așadar, de ce să mai facem un astfel de studiu? Très bien, je vous remercie. Uh, le... Mulțumesc. Directorul general este prezent și va răspunde la această întrebare, însă domnul Aglund a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Manca. Fac parte din generația care crede că Wi-Fi-ul ar trebui să fie accesibil. Există multe probleme care uh, au nevoie de Wi-Fi. Avem nevoie de bani pentru a extinde tehnica. Întrebarea mea se referă la faptul că la includerea grupurilor politice în uh, aplicarea acestor proiecte. Mulțumesc. Domnul director general dorește să uh, furnizeze răspunsuri? Mulțumesc, domnule președinte. Câteva precizări. Biroul a hotărât să lansăm un studiu general cu privire la extinderea Wi-Fi-ului. Uh, acest studiu se referă la măsuri foarte precise. Ne mulțumim cu uh, clădirile parlamentare, un studiu pentru a vedea unde putem plasa antenele, în așa fel încât să acopere spațiul fără să fie uh, excesive. Există cereri la Strasburg și la Bruxelles Deocamdată biroul n-a luat decizii cu privire la uh, Wi-Fi-ul în plenară. Într-adevăr, grupurile se pot uh, asocia acestui studiu pentru propriile lor localuri. Mulțumesc! Pot să vă confirm faptul că grupurile doresc să fie asociate la acest uh, studiu și cred ca și tânăra generație, că de Wi-Fi avem nevoie peste tot. Domnule raportor, care este propunerea dumneavoastră? Mulțumesc pentru explicație. Ar trebui să monitorizăm care sunt rezultatele studiului și grupurile politice ar trebui să fie incluse în implementare. Recomandarea mea este pozitivă. Mulțumesc. Cine este pentru acest transfer, acest virament 22 propus de raportor împreună cu observațiile orale care au fost făcute? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Două împotrivă și două abțineri. Grupul socialist se abține. Mulțumesc, viramentul este adoptat. Trecem la proiectul de virament al Comitetului Regiunilor. Domnule raportor, aveți cuvântul. Propunerile făcute de Comitetul Regiunilor și de Comitetul Economic și Social trebuie să fie discutate împreună. Este vorba despre Uh, ceea ce a rămas după discuția în privința transferurilor. Am, avem uh, explicații suplimentare. Nu sunt de acord cu explicația Comitetului Regiunilor, Comitetul Regiunilor care afirmă că în 2010 alocațiile sunt mai mici. alocațiile sunt mai mari decât în 2009. Avem încă o justificare care ar trebui să fie persuasivă. Ambele instituții au contribuit cu 2,5 milioane de euro la acordul total. a făcut parte din uh, rubrica 5. Este bine să continuăm cu PC-urile, având în vedere că economiile sunt mult mai mari. Avem nevoie de 300.000 de euro, iar Comitetul Economic și Social are nevoie de 50.000 de euro. ar trebui să continuăm cu reînnoirea echipamentului a PC-urilor în ambele instituții și să ajungem în felul acesta la un acord în conciliere. Mulțumesc, domnule raportor. Soluția pe care o propuneți este de a spune celor două instituții instituții am luat bani pentru a găsi un acord cu Consiliu. Vă autorizăm să utilizați banii pentru a face ce doriți. Tânăra generație se va bucura de faptul că banii aceștia vor fi consacrați achiziționării de instrumente informatice foarte moderne. Nu sunt cele de luare a cuvântului, supun la vot aceste două viramente. În același timp, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Trei împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri. DEC 1 și DEC 2 legate de Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social sunt adoptate. Rămâne 24. Trecem la punctul 15. Aplicarea politicii de coeziune. Domnul Godmanis ne prezintă bilanțul pe baza unui raport al Comisiei și introduce un schimb de opinii. Stimat coleg, aveți cuvântul. Thank you much. I'll try to make short, but it's not so easy. Mulțumesc. Am să încerc să vorbesc pe scurt, dar nu e foarte ușor. Pentru că și eu sunt membru în Comisia uh, Regii, membru supleant și știu cât de uh, dificile sunt toate aceste chestiuni, banii nu ajung, banii nu, ajung nu vin prea repede, uh, sunt multe proceduri care nu sunt uh, puse în aplicare cum trebuie. Dacă privim din punctul de vedere al bugetului, atunci perspectiva este diferită. Banii vor fi alocați conform regulamentului 1083 din 2006. Cine dorește să înțeleagă procedurile, trebuie să citească acest regulament. În 2009, în aprilie, acesta a fost modificat, crescând plățile preliminare. Deci, plățile în avans din partea Comisiei au fost crescute pentru fondul regional și pentru fondul social, de la 2% la 4% în 2009 dar nu pentru fondul de coeziune. Acest lucru trebuie bineînțeles. Așadar, situația s-a îmbunătățit pentru țările care au primit bani. Însă, din punctul de vedere al bugetului, avem probleme. Dacă ne uităm la trecut, prezent și viitor, ce este trecut pentru noi? 2000-2006, perioada aceasta. Noi acordăm bani statelor membre pe bază de rambursare, ceea ce înseamnă că pentru două fonduri, cel social și cel regional, termenul s-a a trecut deja. Termenul a fost 1 ianuarie acest an. Dacă toate documentele necesare nu au fost prezentate comisiei până atunci, statele membre au pierdut acești bani din punct de vedere formal. Trebuie să întrebăm Comisia dacă este adevărat sau dacă au prelungit acest termen pentru statele care nu au reușit să uh, prezinte documentele. Pentru că dacă s-a amânat termenul, trebuie să calculăm uh, sumele suplimentare care trebuie plătite. Și pentru toate fondurile este vorba de aproximativ 16 miliarde de euro. Nu e o sumă mică. Pentru fondul de coeziune, situația e alta. Termenul este 31 decembrie 2010. Așadar, mai este, uh, mai este mult până atunci și din 2006 mai mult de 4 ani. Și totuși banii pot fi ceruți de la comisie pe baza uh, în, în sistem de rambursare. De ce vorbesc despre trecut? Pentru că dacă ne uităm la trecut și apoi la viitor, vom vedea că sunt țări care nu și-au îndeplinit obligațiile, n-am să le menționez aici, dar eu am obținut această informație și a trebuit să mă uit cu mare atenție pe listă și am putut să văd următoarele lucruri. În primul rând, în trecut, în mod normal, rata de rambursare este de 95%. Banii împărțiți în uh, sume alocate, aprobate de comisie, sunt 95% bani plătiți, 5% sunt în rezervă pentru a fi plătiți mai târziu. Însă, dacă ne uităm la statele care nu și-au îndeplinit obligațiile, putem să vedem că în anumite state rata a fost de 88%, 86%, deci undeva pe la 10% uh, în urma nivelului care, la, care trebuie atins pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor. Iar în ceea ce privește fondul social, anumite state ajunseseră la o rată de 73%. Deci mai mult de 22% mai puțin decât trebuiau să obțină. Așadar, întrebarea este ce vom face cu aceste sume de bani rămase? Partea acestor bani trebuie oare plătiți oricum, uh, conform, uh, adică din fondul de, din fondul de coeziune până în 31 decembrie 2010 sau Comisia poate a amânat termenul pentru fondul uh, social și atunci trebuie să uh, fim atenți că mai rămân niște bani de plătit. Trebuie să obținem acest răspuns din partea Comisiei, pentru că acest lucru are un impact asupra bugetului. Dacă ne uităm și la celelalte fonduri, nu fondul social, am vorbit de fondul social pentru că era legat de globalizare, dar dacă ne uităm la fondul de, pentru dezvoltare regională, care este foarte solicitat de statele membre, putem vedea că perspectiva 2000-2006 pentru această perioadă există state care uh, au o rată de îndeplinire, de uh, utilizare de 86-87%. Și aici există o inițiativă urbană um, uh, care a fost de asemenea inclusă. Și acest program a fost executat și mai, uh, într-o măsură și mai mică, uh, până undeva la o rată de 82%. Așadar, uh, este, nu este vorba de Um, neprimirea sumelor, ci este vorba de neutilizarea completă a sumelor. Putem să vedem foarte clar că banii primiți nu au fost epuizați în măsura în care trebuiau să fie. Și dacă ne uităm la fondul uh, un fond mai mic, vedem tot așa, o utilizare în loc de 95%, undeva la 80 și ceva la sută. Așadar, state care nu au utilizat banii pe care i-au primit în trecut, ar trebui să ne gândim ce facem cu ele. Ar trebui să plătim banii pe care îi cer în continuare uh, sau să nu-i plătim deloc sau vom avea oare obligația să le rambursăm acești bani pe care ei nu i-au utilizat atunci când trebuia? Este o întrebare foarte serioasă la care trebuie să răspundă Comisia. Dacă vorbim despre situația actuală, nu este una ușoară. Informații pe care le-ați văzut în uh, buletinul COBU sunt oarecum nesigure, pentru că ce trebuie să facă o țară să primească bani? În primul rând, trebuie să aprobe uh, cadrul de programe. Apoi, în al doilea rând, trebuie să aibă niște sisteme de uh, gestionare și control care să fie aprobate. Procentul este unul bun, toată lumea a crezut că poate până la sfârșitul acestui an se va atinge nivelul uh, propus. Dar problema este că e nevoie de 2-3 ani pentru a uh, face aceste proiecte. Însă aceasta este doar abordarea formală. Următorul pas sunt proiectele mari. 900 49 uh, de proiecte mari pentru toate statele, pentru toate proiectele, uh, programele operaționale. Din acestea, doar 150 uh, au fost trimise comisie și doar 45 sunt aprobate. Deci procentul este foarte scăzut, undeva pe la 1,4%. Dacă proiectele nu sunt aprobate, banii nu vor fi acordați. Și întrebarea este, statele nu sunt obligate să um, mențină toate aceste programe. Ele pot să rămână cu un număr mai mic de programe. Întrebarea este care este numărul de programe aprobat de comisie. Acesta este un alt număr. Um, și numărul, cifra aceasta nu este la fel de bună ca și în cazul sistemelor de gestionare și control. Dar acești bani sunt plătiți pe baza documentelor depuse de statele membre. Și ultimele informații uh, până în noiembrie ne arată că la toate fondurile rata este de aproximativ 20% bani care sunt plătiți pe baza documentelor primite de către comisie, undeva pe la 20% în medie. Însă, pentru toatele, toate uh, fondurile, Există țări care au o rată de utilizare de 15%, altele de 47%. Uh, Există, deci, mari discrepanțe. Fiecare țară trebuie să depună o uh, declarație la sfârșitul lui 2009 cu privire la modul de utilizare a banilor. Comisia va aduna toate aceste declarații până în aprilie anul viitor și atunci vom vedea întreaga situație și s-ar putea ca până la sfârșitul anului să uh, țările să trimită o uh, cantitate mare de documente. Și acest lucru va avea impact asupra sumelor care trebuie plătite. Întrebarea este, suntem pregătiți pentru, această, pentru acest proces accelerat sau nu? Ceea ce mi se pare surprinzător, dacă mă uit la structura fondurilor, este că există o foarte mare discrepanță și la fondul social există state care au rată de plăți de 49% și altele de 13%. Deci diferența este uh, una foarte mare, e de patru ori. Um, există și state care au uh, o rată de plăți de 56%. Până acum s-au plătit 4,5 miliarde în uh, noile perspective. Dar 4,5 miliarde sunt foarte puțini bani, pentru că uh, în final suma, va fi, suma este undeva de la 200 de uh, miliarde. Întrebarea este dacă statele care au aceste uh, probleme de utilizare, dacă nu reușesc să-și îndeplinească această obligație și dacă Comisia, Parlamentul sau Consiliul nu, va, nu le va oferi o amânare, atunci țările vor pierde bani. În unele țări uh, este vorba de uh, chiar 900 de milioane. Și în ceea ce privește fondul de coeziune, care este cel mai mare, Există de asemenea foarte mari discrepanțe. Unele state au o rată de plăți de 9% și altele de 60%. Deci e o diferență incredibilă între ele, ceea ce înseamnă că există o problemă. Comisia ne spune că problemele se împart în trei categorii. În anumite, pentru anumite țări, Comisia nu aprobă sistemele de gestionare și control, ceea ce e foarte rău, pentru că dacă Comisia nu aprobă aceste sisteme, atunci ele nu pot să uh, își deruleze în continuare proiectele, să primească bani și așa mai departe. Și atunci, întrebarea este uh, dacă aceste state pot să delege uh, activitatea către organisme private și dacă Comisia nu va aproba acest lucru, uh, atunci țările vor avea o problemă. Nici nu știu exact ce înseamnă, practic, acești mediatori. Um, pentru că utilizarea acestor intermediari, acestor mediatori, este uh, prevăzută în regulament. Nu știu care e situația în cazul în care nu se aprobă. Sau state în care există probleme um, de, de software, pentru că aceste schimburi de documente și de date se trimit uh, în sistem electronic, nu pe hârtie. Și um, Comisia trebuie să ofere un răspuns clar cu privire la aceste uh, documente pe care le primește. Dacă documentele nu sunt în regulă, um, dacă cifrele nu sunt în regulă, atunci Comisia nu va aproba um, aceste programe. Iar eu eram pe, am fost prim-ministru, am fost pe part, de partea cealaltă și știu cât de greu a fost, cât am luptat să ajungem la această cifră de 95% pentru perspectivă financiară, pentru că toată lumea ne spunea trebuie să atrageți fonduri. Întrebarea este, dacă se atinge acest 95%, um, atunci noua perspectivă financiară va fi lansată cu oarecare întârziere um, pentru că suntem acum în 2009, la sfârșitul lui 2009, deci se pare că trebuie să ne grăbim din punct de vedere al bugetului. Nu vorbim de Comisia uh, Regii. Din punctul nostru de vedere, eu cred că avem nevoie din partea Comisiei 1. De un răspuns exact cu privire la aceste, uh, această sumă um, nealocată de 16 miliarde, ar trebui să o alocăm sau nu? Numărul 2. Suntem pregătiți pentru situația în care banii vor fi ceruți uh, într-o perioadă foarte, foarte scurtă, uh, ce se va, banii care vor fi solicitați în 2009 sau în 2010. Avem bani suficienți? Uh, avem nevoie de transferuri uh, suplimentare pentru a acorda acești bani. Și în al treilea rând, se pune întrebarea, ar trebui să ne gândim că aceste întârzieri pentru anumite state vor fi rezolvate sau nu, pentru că acest lucru va avea impact major asupra banilor pe care trebuie să-i plătim. Și sigur că, din punct de vedere politic, uh, statele membre pot să învinuiască Uniunea Europeană, să spună atâta birocrație, dar eu cred că există state care uitați, se vede foarte clar. Au putut să-și îndeplinească obligațiile foarte bine, iar altele nu. Întrebarea este cum se poate îmbunătăți disciplina și ce facem cu cele care nu și îndeplinesc aceste obligații, pentru că nu e o chestiune de birocrație. Este imperativ necesar să utilizăm, să controlăm utilizarea banilor în toate fazele, pentru că dacă nu, vom avea probleme când trebuie să explicăm cum am utilizat banii și de, cum s-au utilizat banii și de ce nu am uh, făcut verificări propunerea mea este să solicităm informații uh, lunar, să întrebăm ce facem cu banii aceștia pentru perioada trecută și cum scăpăm de aceste discrepanțe uriașe. Poate că nu e o chestiune de ordin bugetar, dar mai devreme sau mai târziu va avea un buget asupra plăților de la buget. Mulțumesc! Merci. Euh, Mulțumesc! domnului raportor permanent pentru această expunere strălucită și deosebit de precisă și pentru analiza dumnealui deosebit de fină. Vreau să reamintesc că acest schimb de opinii se bazează pe un raport care, în urmă care a fost adoptat în urma sugestiei predecesorului meu, Raime Bogă, și care a cerut comisiei să ne facă un raport lunar în ce privește folosirea fondurilor de coeziune și a fondurilor structurale. Deoarece Comisia Bugete constatase că existau diferențe în funcție de statele membre despre care era vorba și că unele credite uh, atunci când erau folosite uh, uh, făceau obiectul unor interogări. Și am hotărât să tragem niște învățăminte politice în ce privește bugetele și apoi în ce privește procedurile și, așa cum se sugerează, asupra unei uh, evaluări între egali, astfel încât țările care gestionează foarte bine aceste programe să poată să servească de model țărilor care întâmpină dificultăți. Bineînțeles că nu au fost uh, citați codașii, dar când ne uităm la documente putem să constatăm cu surprindere că nu țările care au aderat recent sunt neapărat printre codași, ci și țări cu vechime și care au o organizare politică și administrativă care dă dovadă de eficiență și care, în ciuda acestor fapte, nu reușesc să se descurce foarte bine. Deci, cu toții avem motive să reflectăm. Nu vreau să consacrăm prea mult timp la acest punct, pentru că va urma o dezbatere importantă în ce privește politica imobiliară. Și, de fapt, în fiecare lună vom discuta despre acest subiect. Unele persoane au cerut cuvântul, trei lor de cuvânt. Vă rog, dragi colegi, să fiți succinți. Mai întâi, doamna Greslă. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl invit astăzi pe, coleg, pe colegul nostru la uh, Comisia pentru Control Bugetar, unde comisarul regional Samechi va uh, vorbi, va, ne va raporta despre utilizarea fondului de coeziune, fondului uh, regional și s-ar putea să fie interesant pentru dumneavoastră acest subiect. Mulțumesc. Zolino. Mulțumesc, domnul Coțolino. Eu cred că noi dobbiamo tenere... Eu cred dar noi trebuie să facem bine distinția între două lucruri. Ce se întâmpla între 2005 și 2007, vechea programare financiară și efectele acestea asupra bugetului. E vorba despre cele 16 miliarde despre care se vorbește în raport și trebuie să ținem cont de noua programare financiară care are propriile sale implicații în statele membre. Și noi trebuie să ne concentrăm mai mult asupra noii programări, gândindu-ne că nu e surprinzător că există aceste întârzieri. În ultimii doi ani, și credeți-mă că am o experiență concretă din ultimii ani. Deci, în ultimii doi ani am avut o mașinărie, un mecanism care a trebuit să concludă această programare dinainte, a cărei singur obiectiv era cheltuirea integrală a banilor. Dorim rezultate cantitative și nu neapărat calitative. Era vorba despre cheltuirea așelor angajamentelor și în același timp a trebuit să modificăm acest mecanism astfel încât să folosim altfel aceste fonduri potrivit noilor mecanisme de control. Deci nu a fost un lucru simplu. Și asta până când toate sistemele de control au fost aprobate. Practic a fost un an de întârziere. Pentru că marea parte a statelor membre n-au putut să respecte datele uh, limite. Deci a durat un an până când toate statele membre au avut aceste noi sisteme de control care au putut să fie adoptate. Deci trebuie să reflectăm împreună și cu Comisia și Consiliul, pentru că statele membre, acum când sunt într-o criză atât de mare economică, socială și politică și că au nevoie de uh, resurse, dar, cum spuneam, în afara acestor uh, uh aspecte a fost nevoie să reformăm întregul sistem, întregul mecanism. Deci eu aș propune ținând cont de ce s-a spus aici, deci să nu uităm că este o politică fundamentală a Europei. Nu ar exista identitate europeană dacă nu ar exista politica de coeziune. Deci trebuie neapărat să ne punem întrebări, să reflectăm, pentru că este vorba despre o politică care înainte, un, o politică care era un fel de uh, fică a cantității. Deci dacă vrem să obținem niște rezultate calitative cu cheltuirea acestor fonduri, trebuie neapărat să vedem care sunt statele membre care se descurcă cel mai bine și ele să ajute acele țări care au dificultăți și așa o să putem să progresăm. Merci, merci, mon cher coleg. Mulțumesc, stimat coleg. Și dumneavoastră puneți uh, accentul pe un subiect foarte important. A avut loc o schimbare de procedură. E ca și în imaginea cu cele două automobile. Cu toții ne-am uh, lovit de această problemă în momentul crizei financiare când a fost vorba despre lansarea economiei, era extrem de greu să accelerăm examinarea proiectelor și plățile pentru tot ceea ce înseamnă fond de coeziune și fonduri structurale, pentru că avem reguli foarte stricte. Și paradoxul politic în care ne aflăm este că în bugetul 2010, în mod oficial, doar 2 miliarde 400 de milioane de euro sunt afectate planului de relansare și tot restul contribuie la susținerea economiei, în special rubrica 1B. Laslo Surian, domnul Lavia și apoi trecem la construcții. Laslo. Mulțumesc, domnule președinte. Am o observație și o propunere. Observația este că Cheltuielile scăzute sunt extrem de periculoase pentru politica de coeziune. Ne confruntăm cu problema că sunt ambiții puternice. Toate aceste propuneri pornesc de la premisa că bugetul nu va crește, ci că banii vor proveni de la agricultură sau de la politica de coeziune. Și sunt de acord că fără politica de coeziune, Uniunea Europeană nu mai este aceeași. Cred că ar trebui să fim pentru coeziune. Fie că suntem beneficiari, fie că suntem donatori. Nu avem timp pentru o discuție foarte lungă, însă în această comisie pentru bugete ne plângem, spunem că statele membre nu își fac datoria, spunem că această comisie e prea birocratică și așa mai departe. Și care este rezultatul? Această dezbatere lunară poate fi utilă, însă avem nevoie de feedback. Și aceasta este propunerea mea concretă, poate că este greșită, însă în fiecare an ne întâlnim cu președinții comisiilor pentru bugete din parametre naționale. Și participă nu doar președintele, ci și alți colegi. Cred că dacă înscriem această chestiune pe ordinea de zi și adăugăm fiecare țară în parte, asta ar fi foarte bine. Am adresat în trecut o întrebare scrisă la comisiei. Am întrebat-o cum controlăm plățile plățile în, în avans. Pentru că facem un cadou, după 2 ani ar trebui să se demonstreze ce s-a întâmplat cu acești bani. Mă interesează cum se folosesc acești bani. Cea mai mare parte a banilor sunt avansuri. Sunt bani în privința cărora există o rată a dobânzilor. Care este situația în realitate? Cum se pot uh, controla aceste plăți în avans? Scopul era să susținem redresarea economică. Nu numai balanța bugetului național. vă propun să discutăm și mai târziu. Mulțumesc pentru propunerile concrete. Ultimul orator, domnul Lavia. Lega Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, precum colegul meu Coțolino, am avut o experiență în ce privește acest program de uh, emitere de certificate, program care s-a încheiat pe 30 iunie 2009 și aș vrea să-l rog pe raportor să Uh, fie atent și la un alt aspect. Programele operaționale din uh, regiunile care beneficiază de fondurile de coeziune au fost aprobate înainte de declanșarea acestei crize și atunci ar fi nevoie de niște măsuri de intervenție din partea uh, părților private și deja există dificultăți financiare. Prin urmare, indicii, de avansare a programelor suferă întârzieri din cauza acestei lipse de fonduri din surse private și ar fi bine să accelerăm procedurile de reprogramare, pentru că foarte des transferul de resurse de la o, un, um, um, un capitol la altul necesită proceduri foarte lungi și, cum spuneam, se încetinesc, uh, încetinește alocarea de fonduri și cheltuirea lor. Mulțumesc. Domnul Regarding the, the latest remark, there is some space. Uh, Domnul Goodmanis, da, nu pot să transfer de la un fond la altul, potrivit regulamentului. Deci, nu ai obținut uh, succes în a obține bani de la coeziune, s-ar putea să ți se aprobe bani din celălalt fond dar în cadrul unui fond, că e vorba despre unul de coeziune sau unul de structural, ai dreptul să redistribui banii de la un program la altul. De exemplu, dacă vrei să alegi un program să îl finanțezi mai mult decât pe celelalte. Deci acest lucru este posibil în cadrul aceluiași fond. Dar cred că veți avea o problemă din punct de vedere bugetar, căci din cauza crizei, statele membre au probleme cu rambursările. Eu eu lansez o licitație și știu că nu voi primi niciun fel de bani dar să uh, fac acest proiect și atunci trebuie să merg la bancă și dacă nu obțin ce, uh, de ce am nevoie, atunci rog guvernul să mă ajute, dar guvernul așteaptă rambursările de la UE. Și deci, problema pe care avem acum este că uh, întreprinzătorii nu vor avea suficient capital propriu ca să um, redacteze aceste proiecte, să le pună pe picioare din cauza faptului că guvernele nu le mai pot ajuta. Unele state iau banii de la refinanțare și atunci dau împrumuturi directe pentru proiecte. Și acest lucru este oarecum periculos, pentru că de obicei guvernul a plătit, este în deficit și apoi primește rambursarea de la UE și își acoperă deficitul. Dar dacă ei încep să folosească acești bani de la Uniunea Europeană, care în mod normal sunt folosiți pentru a reechilibra bugetele, dar dacă ei folosesc acest, acești bani pentru a da împrumuturi directe, va exista un impact din punct de vedere fiscal. Și atunci multe state membre încep să-și modifice legislația în acest sens. Eu nu știu care este reacția Uniunii Europene. Potrivit regulamentelor, nu cred că se poate să face asta. Dar este singura posibilitate, este singura scăpare, pentru că dacă băncile nu mai pot da împrumuturi, dacă întreprinzătorii particulari nu au suficient capital propriu, atunci este singura posibilitate pentru a finanța aceste proiecte. Dar ideea e cum se vor finanța apoi deficitele statelor membre. Va, vor fi tot banii europeni sau alte surse? Președintele, mulțumesc. Este o dezbatere deosebit de pasionantă. Din păcate nu avem timp să dăm cuvântul comisiei acum, pentru că trebuie să vorbim despre proiectele imobiliare, care sunt cele deosebit de importante. Dar vă propun următorul lucru. Așa cum a spus domnul raportor și cei care au luat cuvântul, este vorba despre inima politicii comunitare și despre principala rubrică bugetară, căci ansamblul fondurilor structurale și a fondului de coeziune vor reprezenta acum în jur de 40% din bugetul general. Deci, trebuie să consacrăm acestor lucruri un maxim de energie. Atunci o propun următoarele, ca domnul Godmanis împreună cu domnul Davila și ceilalți să pregătească niște întrebări scrise pentru Comisia Europeană în colaborare cu raportorul nostru numit pentru bugetul 2011 și, pe baza răspunsurilor primite de la comisie, să organizăm o audiere la care să invităm nu numai comisarii sau directorii generali care se ocupă de acest domeniu, ci și deputați din parlamentele naționale, și reprezentanți ai țărilor membre, care fie pot să uh, servească de model, pentru că la ei totul se merge ca pe roate, fie care vin ca să ne explice de ce la ei lucrurile nu funcționează. Bun, Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să-i mulțumesc doamnei Olmaier pentru că a avut răbdare până acum. Ea a muncit foarte mult asupra două proiecte care privesc două instituții diferite. Mai întâi ISPRA și apoi clădirea de la Budapesta. Dragă Monica, îți dau cuvântul ca să ne vorbești despre ISPRA. Liebe Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen Dragă domnule președinte, dragi colegi și colegi, este într-adevăr despre două locuri minunate despre care discutăm astăzi. Este vorba de două proceduri diferite. Prima uh, este deja, uh, poate pentru unii dintre dumneavoastră, este o chestiune care v-a dat mai multe dureri de cap, Uh, eu nu sunt atât de veche în această chestiune și uh, îmi răspund, vreau să vă spun că aveți uh, în dosar toate documentele cu privire la Centrul Comun de Cercetare de la ISPRA. Ele au ajuns pe biroul meu aproape prea târziu să mai, ca să mai pot să discut despre ele, să uh, mai intru în detalii. Uh, și vreau să spun în mod uh, explicit comisiei că aș dori ca pe viitor să, um, mai ales când este vorba despre uh, implementarea noi, noului regulament financiar, uh, Comisia pentru bugete poate să uh, ofere un aviz adecvat numai în momentul în care are uh, timp suficient să vadă lucrurile astfel încât să poată să-și dea avizul în cunoștință de cauză. Așadar, cred că va trebui totuși să facem niște amendamente. Să revenim la subiect. Este vorba de Centrul Comun de Cercetare de la ISPRA al Comisiei. Este cel de-al treilea sediu al Comisiei după Bruxelles și Luxemburg. 160 de hectare există aici trei institute științifice care uh, sunt utilizate de către comisie. Um, există un contract de 99 de ani cu guvernul italian pentru suma simbolică de uh, un euro pe an. Acest contract a fost încheiat în uh, anul 1959 pe 99 de ani și este vorba de 140 de clădiri și 1800 de persoane care lucrează acolo, ca să vă dați seama care sunt dimensiunile proiectului. În anul 2005 uh, a fost uh, uh, acordat un aviz în urma unui, unei evaluări în care se spunea că fragmentarea clădirilor, împrăștierea personalului, a administrației, duc la o eficiență redusă. Acesta este consecința uh, împrăștierii clădirilor și oamenilor și de aceea s-a elaborat un plan strategic uh, pentru eficientizarea activităților, însă acesta l-am primit foarte, foarte târziu, după cum v-am mai spus. Trebuie construite nouă clădiri, nou, patru clădiri noi, uh, una pentru activități de Uh, al Institutului pentru Mediu și uh, Durabilitate, una pentru Protecția Securitatea Cetățeanului, una pentru Institutul pentru Sănătate și Protecția Consumatorului. Uh, deocamdată, două clădiri de laboratoare sunt avute în vizor și uh, acestea trebuie să aibă niște standarde foarte clare de siguranță și tehnologie, ca în toate uh, clădirile Uniunii Europene. Așadar, se vizează și creșterea eficienței și mai bună cooperare prin schimbările în structura clădirilor. Uh, aceste clădiri care trebuie uh, înlocuite sunt din anii 60. Um, în ele au uh, avut costuri de utilizare destul de reduse. Există de asemenea o clădire temporară utilizată pentru laboratoare, dar care nu este deloc potrivită pentru aceste activități. Um, și uh, există și uh, o clădire în care um, situația um, vremii determină activitatea celor de acolo, adică când plouă mai intră apă, deci nu e tocmai foarte sigur. De asemenea, unele vor fi demontate în cadrul programului pentru demontarea uh, facilităților nucleare. Um, radioactivitatea uh, este o chestiune interesantă uneori pentru noi, din punct de vedere financiar, dar uh, ni s-a spus că um, aceste uh, proiecte nu vor aduce costuri suplimentare în anii următori. Așadar, vorbim acum despre două clădiri de laboratoare pentru uh, cercetări de mediu și cercetări uh, biologice. Um, este de vorba de uh, o suprafață foarte mare de 27.200 de metri pătrați Există de asemenea, în afară de laboratoare, și mai multe camere pentru dezbateri și, sigur, aceste camere pentru laboratoare, vă spuneam, vor fi la standarde mult mai bune decât cele în care se desfășoară activitatea acum. Inițial au fost implicate șase întreprinderi, până la urmă numărul a fost redus la trei. Două dintre ele au făcut uh, propuneri foarte avantajoase uh, și până la urmă um, propunerile au fost negociate până la ultimul cent. Um, aceste clădiri trebuie să aibă spațiu pentru 500 de persoane și trebuie să fie um, s-a pus întrebarea dacă trebuie construite în mai multe faze sau, în, sau deodată și să lua luat decizia uh, de a construi deodată aceste clădiri. Noi avem aici suma de 4 milioane, nu este corectă, este de fapt uh, vorba de aproximativ 3 milioane um, care sunt bani economisiți. Um, Costurile de construcție sunt de 38 de milioane, uh, costurile pentru arhitectură, certificate, costuri de securitate, 3 milioane. De asemenea, un bonus de 3% pentru, um, pentru terminarea, la timp, terminarea rapidă um, a acestor clădiri și Așadar, aceste 3 milioane care sunt economisite în momentul în care uh, clădirile sunt construite în același timp. La noi, în document, se spune 1100 de euro pe metru pătrat. Um, de fapt, dacă luăm toate costurile, este, ajungem undeva la 1500-1600 de euro pe metru pătrat. Încerc să mă refer la baza reală și uh, vă rog să îmi să-mi uh, scuzați că vă spun aceste cifre atât de târziu, nu vi le-am mai putut comunica pentru că am primit și eu uh, situațiile acestea doar aseară, situație care sper că nu se va mai repeta pe viitor. În ceea ce privește dotarea laboratoarelor, aceasta va costa aproximativ 6 milioane de euro. Costurile totale pentru ambele părți sunt undeva la 44 de milioane. Așadar, uh, mai exact 43,98 de milioane. Planul de finanțare um, a fost uh, cel uh, care a cauzat practic și întrebările mele. Pentru că se vorbește aici de finanțare din... Uh, președintele intervine. Il nous reste maintenant très peu de temps. Doamne raportor, ne mai rămâne foarte puțin timp la dispoziție și înțeleg în ce privește Institutul de Cercetare de la IS, prea mai avem puțin timp la dispoziție. Le reamintesc acest lucru colegilor. Acum vorbim despre aplicarea articolului 179.3. Deci de fiecare dată când o instituție, oricare ar fi, are un proiect imobiliar, ne informează și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să știm dacă vrem să ne sesizăm și să dăm un aviz. Avem două săptămâni pentru a hotărâ dacă vrem să dăm un aviz și apoi să hotărâm ce aviz să fie el. Și apoi avem alte două săptămâni suplimentare, care nu includ, bineînțeles, perioadele de sărbători, pentru acest aviz. Deci, din cât am înțeles, doamnă raportor, în ce privește um, centrul de la ISPRA, mai aveți întrebări de pus. Și deci, dumneavoastră, cereți să ne, ne sesizăm și să dăm un aviz. Deci asta e propunerea dumneavoastră. Um Îmi cer scuze, voiam doar să explic complexitatea acestui uh, proiect și să explic de ce eu cred că ar trebui să amânăm această chestiune pentru ianuarie, pentru a clarifica toate chestiunile legate de finanțare. Am înțeles că și uh, celălalt uh, raportor ar fi de aceeași părere pentru a putea să avem o comunicare detaliată cu Comisia până atunci. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Voglan și domnul Aclung au cerut cuvântul, domnul Mancau de asemenea. Vă propun ca acești trei colegi și ceilalți care mai au întrebări sau observații să o facă după reuniune, direct uh, către doamna raportor. și am să mă asigur cu faptul că Comisia de Bugete va fi de acord cu ideea sesizării pentru ca să putem să dăm un aviz și să încheiem dezbaterea cu ocazia următoarei nese reuniuni, când vom și vota și toți cei care au întrebări de pus pot să le adreseze direct cu doamna um, raportor. Astfel încât avem acum suficient timp la dispoziție ca să discutăm astăzi despre achiziționarea clădirii de la Budapesta, pentru care trebuie să dăm un aviz astăzi. Deci cine este de acord cu faptul că comisia noastră trebuie să se sesizeze în ce privește uh, institutul de la ISPRA și să dăm un vot pe 16 ianuarie. Deci cine este pentru, mulțumesc, cine este împotrivă, nimeni abține. Deci mulțumesc, doamnă Olmaier, îmi cer scuze că vă um, grăbesc puțin. Dar acum trebuie, în prezența vicepreședintelui uh, Vidal Quadras, care se ocupă de acest subiect la biroul Parlamentului, deci trebuie să examinăm un proiect deosebit de urgent și unde operațiunile sunt foarte avansate în ce privește achiziționarea unei clădiri pentru Parlament la Budapesta. Deci, doamna Olmaier. Äh, diese Komplex ist meines Erachtens deutlich această chestiune este mult mai puțin complicată. Mă bucur că domnul vicepreședinte a venit aici tocmai pentru a ne descrie care este situația. Uh, ideea a pornit din 2008. Uh, acum suntem într-adevăr într-o procedură accelerată pentru că uh, în această rubrică 5 avem o, uh, avem uh, o marjă care trebuie să fie utilizată rapid uh, până la sfârșitul anului, începutul anului următor și de aceea uh, trebuie să uh, hotărâm rapid cu privire la această chestiune. Este vorba de o clădire de la Budapesta, întrebarea este dacă trebuie să facem o schimbare de strategie. Până acum, clădirile birourilor de informare au fost întotdeauna cumpărate de comisie și Parlamentul a, a prătit a plătit o parte de 40%. Acum, strategia trebuie schimbată uh, pentru că întrebarea se pune uh, să, plăti, să plătească Parlamentul prețul clădirii și să primească apoi 60% din partea Comisiei, dacă vrem să facem lucrurile așa sau nu. Uh, e uh, o situație avantajoasă. Clădirea ne-ar oferi mult mai mult spațiu. În al doilea rând, clădirea este mult mai reprezentativă, mult mai vizibilă, mult mai accesibilă uh, publicului um, și va utilizată, sigur, în timpul președinției ungare a Consiliului. Până acum am avut costuri de utilizare de 130 de euro pe metru pătrat. În clădirea nouă ar fi doar 70 de euro pe metru pătrat, așadar costurile ar scădea foarte mult. Uh, costurile energetice, de asemenea, ar uh, um, scădea. Administrarea acestei clădiri ar fi uh, făcută de către instituții și contractul pentru întreținere va fi oferit cele mai bune uh, oferte conform uh, regulamentului financiar. Finanțarea trebuie făcută din rezerva 2009, capitolul 105, rezerve pentru imobile din rubrica 5 și astăzi trebuie să vedem care este situația finanțării uh, în totalitatea sa. Uh, costul întreg este de 10,1 milioane. Um, undeva la 8 milioane și ceva este prețul, um, împreună cu um, toate costurile de um, uh, întreținere. Există de asemenea un milion care sunt uh, bani pentru costurile, pentru avocați uh, și consiliere juridică. Și eu cred că este, ar fi rezonabil să aprobăm acest proiect. Madame le, le rapporteur, euh, Monsieur Aglund veut intervenir et puis... Euh... Domnul Aglund. Foarte pe scurt. În ceea ce privește cazul Budapesta, mi se pare că situația arată bine Singurul lucru pe care vreau să spun este că în calitate de nou membru e trebuie să spun că întotdeauna în ceea ce privește politica imobiliară primești uh, informațiile în ultimul moment. Când primești documente cu privire la toate aceste uh, situații cu o zi înainte, cred că este inacceptabil. Am primit uh, informații în așa fel încât să avem o viziune clară viața noastră va fi îngreunată. Mă bucur că deputații maghiari s-au uitat la situația clădirilor și sunt uh, favorabili. Cred că putem, deci, continua, însă sper că pe viitor primim informații mai din timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimat coleg! Vom avea ceva mai mult timp pentru ISPRA, însă observația noastră este corectă. Domnul Manca a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportorul și cu antevorbitorul meu. În ultimii cinci ani am spus că nu trebuie să luăm astfel de măsuri în ultimul moment. Vorbim de cinci ani despre aceste lucruri. Trebuie să facem ceva. Ar trebui să respectăm ceea ce am spus. Toate instituțiile au o strategie pe termen mediu și una pe termen lung. Eu, uh, unul, nu am niciun fel de problemă cu asta. Am o întrebare. Parlamentul dorește să achiziționeze clădiri și Comisia trebuie să pună fonduri la dispoziție. Mulțumesc. Doriți să luați cuvântul pentru a explica proiectul, eventual să faceți observații sau comentarii înainte de a trece la decizie? Cred că doamna Olmaier a explicat foarte bine proiectul. Am acționat într-un mod care este neobișnuit. Cumpărăm și comisia ne rambursează 60%. În mod normal facem invers. Comisia cumpără și noi rambursăm. 40%, respectiv 60%. Comisia are câteodată dificultăți punctuale pentru a face operațiunea. Noi cumpărăm și ei o să ne ramburseze cei 60% anul viitor. Într-adevăr, doamna Olmaier a fost foarte clară. Suntem într-o situație bugetară particulară. Anul viitor. Cât de curând posibil. Suntem într-o situație particulară. Domnul Vidal Quadras are bani până pe 31 decembrie. Și pe 31 decembrie nu mai are bani. Dacă nu decidem imediat, pierdem banii. Comisia nu are bani în 2009. Comisia va avea bani pe 1 ianuarie 2010. Avem o problemă uh, trecătoare de lichidități. Aceste precizări fiind făcute, doamna raportor ne propune să nu aplicăm articolul 179 și să dăm un aviz favorabil. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Deci atunci când nu dăm un aviz, practic uh, ne dăm acordul. Însă, și aici îl privesc pe Ianuș Lewandowski, omul cheie căruia îi mulțumim pentru răbdare și care va putea să ne propună să fim pentru sau împotriva viramentului. Nu vă voi surprinde. Dacă avem banii, putem să primim cei șase milioane anul viitor. Din punct de vedere bugetar, cred că este bine așa. Având în vedere că contractele de închiriere vor expira în luna octombrie anului viitor și urmează președinția uh, spaniolă. Sunt pentru transfer. Transferul 24. C24. Foarte bine. Îl iubesc, ea mă iubește. Suntem de acord pentru a împărți zestra între anul 2009, Parlamentul, și anul 2010, Comisia. Cine este pentru viramentul 24? Mulțumesc. Cine este împotrivă? nimeni, abțineri, o abținere. Ura! Dragi colegi, vă mulțumesc! Am epuizat ordinea de zi, care este foarte încărcată. Vă mulțumesc! Ați dat dovadă de foarte multă răbdare. Datorită calității raportorilor am avut o dezbatere pasionantă și, contrar celor spuse la începutul ședinței, am înțeles tot ce am votat. Nu știu când va avea loc următoarea reuniune. Va fi consacrată audierii candidatului la funcția de comisar pentru bugete în a doua săptămână a lunii ianuarie și vom avea o, o reuniune extraordinară pentru acest lucru. Reuniunea ordinară este prevăzută marți 26 și miercuri 27. Vă mulțumesc și suspend ședința.